legătură cu accesul publicului la documente accesul public la documente pentru anii 2014-2015. Are cuvântul acum doamna raportor, 4 minute. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, dragi colegi, aș dori mai întâi să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbra, din umbră, cu care am avut dezbateri constructive și fructuoase. Aș dori, de asemenea, să le mulțumesc tuturor cetățenilor care au contribuit cu propuneri și sugestii la textul acestei rezoluții, al cărui proiect a fost publicat pe platforma online a Mișcării 5 Stele. S-a văzut uh, o sinergie în uh, ultimele luni în această direcție și asta este un test care uh, a dat rezultate pozitive, pentru că este mai, e, e important să implicăm mai mult pe cetățeni în activitatea instituțiilor e un pas înainte cu atât mai important cu cât el apare într-un moment istoric în care încrederea cetățenilor noștri în Uniunea Europeană este șovăielnică. Este vorba de decizii care privește adesea cetățenii la, luate la nivelul instituțiilor, dar de care cetățenii nu știu mare lucru. Se vorbește mult de transparență la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar nu sunt suficiente vorbele, e nevoie de fapte numeroasele recomandări ale Parlamentului din anii precedenți, din cadrul uh, rezoluțiilor adoptate de către Parlamentul European, nu au avut niciun fel de urmare. Transparența ca și democrația participativă reprezintă principii democratice fundamentale recunoscute și consfințite în tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Principiul democrației participative pe care se bazează Uniunea Europeană, acesta este baza textului nostru. Este vorba de accesul publicului este vorba de participarea lor la procesul decizional, pentru că ei sunt aceia care cheltuiesc, uh, care oferă banii uh, ce sunt cheltuiți de Uniunea Europeană, banii publici. Trebuie așadar să existe un punct unic de acces comun la toate portalurile instituțiilor Uniunii Europene, pentru ca cetățenii să aibă acces la informații și accesul să se facă ținându-se seama de persoanele cu dizabilități transparența nu poate să facă, să, să nu ține seama de uh, protejarea uh, cetățenilor din toate punctele de vedere și invităm uh, Comisia să vină cu un text, o propunere de protejare a acestor whistleblowers, a acestor um, um, informatori de conștiință. Trebuie să existe mai mult control public în ceea ce privește procedura legislativă, lăsându-se deoparte munca, lobistă, a, munca ocultă a lobiștilor care profită de pe, urme, de pe urma accesului la uh, documente. Cunoscând uh, importanța și eficiența, eficiența trilogurilor, este totuși important să asigurăm mai multă mai mult control din partea cetățenilor. De aceea invităm Comisia să prezinte propunerea sa de acord pentru constituirea unui registru uh, al lobiștilor, un registru interinstituțional obligatoriu. Vrem de asemenea să asigurăm mai multă transparență a negocierilor cu privire la încheierea acordurilor internaționale. Publicul trebuie să aibă acces la numărul maxim de documente. E nevoie de mai multă uh, transparență cu privire la procedurile de încălcare a dreptului uh, comunitar uh, declanșate împotriva statelor membre, de care cetățenii nu știu nimic. Apoi, datele privitoare la proceduri. Beneficiarii acestora trebuie să fie aduse la cunoștința publicului pentru a se evita fraudele, abuzurile și corupția. Lipsa transparenței, cum spuneam, este una dintre cele mai importante cauze ale pierderii încrederii în instituțiile Uniunii Europene din partea cetățenilor și ar fi o greșeală fatală să nu facem nimic pentru că asta ar duce la creșterea fenomenelor naționaliste, la sporirea corupției cum spunea unul dintre uh, fondatorii Mișcării 5 Stele, uh, domnul Cazalegio, este important să înțelegem acest lucru și nu putem să lăsăm instituțiile să se sustragă controlului public, caz în care n-am putea vorbi de democrație. În calitate de parlamentar european care crede în uh, libertate și în democrație, vă rog să uh, Faceți cu toții efortul pentru a garanta accesul publicului la informații. Mulțumesc. Ați vorbit cam repede, spre sfârșitul intervenției mai ales, dar la sfârșitul acestei dezbateri veți avea din nou cuvântul pentru a interveni pentru două minute. Dau acum cuvântul, îi dau acum cuvântul doamnei comisar Iurova, vă rog. Madam President, honorable members, this commission... Doamnă președinte, această comisie și-a asumat uh, Demo uh, schimbările democratice și transparența ca fiind una dintre cele 10 priorități. Deciziile trebuie să fie luate la un nivel cât mai democratic și transparent. Comisia deja aplică standarde ridicate de transparență, însă întotdeauna suntem deschiși să ne examinăm instrumentele și practicile și să le adaptăm acolo unde este necesar și adecvat. Comisia salută faptul că rezoluția solicită ca um, Comisia și ca Parlamentul și Consiliul să urmeze uh, recomandările Comisiei referitor la întâlnirile cu factori de influență mai mult de 10.000 de uh, date referitor la astfel de întâlniri au fost publicate. Aceste, acest tip de publicare ar trebui să fie standardul în toate instituțiile. Referitor la întâlnirile de, uh, factorilor de decizii cu uh, lobbyiști. Uh. De asemenea, salutăm sprijinul Parlamentului pentru intenția noastră de a propune uh, un acord interinstituțional în ceea ce privește un registru al transparenței obligatoriu care să acopere cele trei instituții principale. În acest sens, Comisia a lansat o cons consultare publică pe 1 martie 2016 pentru a, propune o, uh, pentru a veni cu o propunere în a doua parte a acestui an. Comisia este convinsă că în cele trei instituții europene implicate în procesul de legiferare ar trebui să se aplice același nivel de transparență. Comisia salută și noul acord interinstituțional privind o mai bună legiferare. Comisia, împreună cu celelalte două instituții, și-a asumat angajamentul de a îmbunătăți transparența în procedurile legislative și pentru a crea uh, aranjamente practice de cooperare pentru viitoare negocieri internaționale. De asemenea, un registru, se va crea un registru comun al actelor delegate până la finalul 2017, ceea ce va crește transparența actelor ce au un uh, impact asupra cetățenilor și întreprinderile. Comisia face apel la colegiuitor să adopte um, prevederile privind accesul public la documente și să uh, extindă asta la toate instituțiile și organismele, inclusiv agenții și așa mai departe. În continuare, uh, Comisia va sprijini colegiuitorii pentru a ajunge la un uh, acord în ceea ce privește cele două revizuiri ale regulamentului 1049 uh, din 2001. Aș dori să vă amintesc că Comisia a creat o practică regulată de publicare a uh, documentelor în registrul său de documente. Sprijină de asemenea proiectul pilot prevăzut de Parlament cu scopul de a oferi acces facilitat la o serie întreagă de documente neclasificate ale instituțiilor europene. Succesul general al proiectului depinde de consecvența și coerența între sistemele de gestionare a documentelor ale instituțiilor și um, pe faptul că uh, nu există o, um, o suprapunere. De asemenea, în uh, temeiul juridic uh, sectorial se prevăd anumite măsuri de publicare și le um, respectăm. Considerăm că trebuie să se găsească un echilibru între publicarea, între transparență și protecția datelor, um, protecția datelor. În ceea ce privește uh, registrul de transparență, um, vicepreședintele Timmermans regretă că nu poate fi prezent, uh, dar um, asigură că, că ne, ne asigurăm că există conformitate. Vă pot confirma că transparența este văzută ca un uh, subiect cât se poate de important de către întreaga comisie. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna comisar. Acum vorbitorii în numele grupurilor, doamna Corața Bir. Public access. Vă mulțumesc. Accesul publicului la documente este esențial pentru a crește încrederea oamenilor în munca noastră și pentru a uh, remedia diviziunea diviziunea între cetățeni și noi, această lipsă de transparență subminează legitimitatea Uniunii Europene și mesajul PPE este clar, nu avem nimic de ascuns. Suntem angajați pentru transparență, deschidere și responsabilitate. Trebuie să deschidem porțile instituțiilor europene pentru a arăta că deciziile sunt luate în mod democratic. Parlamentul European este în avangarda acestui efort, însă trebuie să facem mai mult în special din partea Consiliului. Cer președinției să relanseze negocierile în legătură cu regulamentul pentru accesul public la documente. Cetățenii au dreptul să știe ce fac reprezentanții lor în numele lor uh, și cum, banii, cum sunt cheltuiți banii comunitari de exemplu, un punct comun de căutare și acces între cele trei instituții, un europortal care să, facă, ca să, care să faciliteze găsirea informațiilor de către public. Cetățenii trebuie să, trebuie să fie informați și să poată să influențeze deciziile comunitare. Asta nu înseamnă democrație directă. În Europa trăim într-o democrație reprezentativă și, bineînțeles, deschiderea este însoțită de răspundere Accesul public nu înseamnă Wikileaks, nu înseamnă uh, avertizorii, lansatorii de alertă. Uh, trebuie să fie respectată și viața privată și, într-adevăr, Laura, trialogurile în legătură cu uh, acordurile internaționale trebuie să fie mai transparente, însă trebuie să asigurăm un context al încrederii reciproce pen, pentru a putea uh, avea rezultate fiabile în negocieri. Eu sunt deschis în legătură cu munca mea, vreau să mă reconectez cu cetățenii și acest lucru este cu uh, atât mai important acum când este nevoie de răspunsuri comune în Europa la provocările europene comune. Vă mulțumesc! Iar acum, în numele Socialiștilor și Democraților, doamna Ana Head, două minute și jumătate, vă rog. Mulțumesc foarte Tillgång till handlingar är en grundläggande rättighet som Mulțumesc foarte mult. Accesul la documente e fundamental pentru respectarea Cartei Fundamentale și este înscris în tratate. Raportul despre care discutăm astăzi stabilește principiile de funcționare ale sistemului democratic însele, și anume dreptul cetățeanului de a înțelege care sunt deciziile, de a afla care sunt deciziile luate în numele său. M-am ocupat eu însăm de raportul cu privire la regulamentul privind accesul la documente, numit regulamentul privind transparența, blocat în prezent. Ținând seama de acest blocaj, este foarte important ca raportorii să solicite tuturor instituțiilor și autorităților Uniunii Europene mai întâi să deblocheze acest uh, regulament și apoi să respecte modificările impuse prin uh, tratatul de la Lisabona. Cred în special că ar trebui să facilităm accesul la norme, la diferitele documente administrative, la reglementări. Accesul la documente va duce la mai multă claritate și transparență pentru cetățeanul european, lucru care consider că va permite crearea unei situații mai puțin, cu tente mai puțin administrative, mai apropiate de cetățeni. Legislația trebuie să fie eficientă și în același timp trebuie să înțelegem care sunt documentele care fac uh, obiectul transparenței. E important să existe transparență, cum spuneam, în cadrul dialogurilor tripartite, dar la fel de important este să rămână și spațiu pentru reflexie. De aceea suntem de acord cu ideea expusă în acest sens, și anume să

Mulțumesc. În numele grupului ALDE, doamna Sophie Intveld. Un minut și jumătate. Thank you, Chair. Uh, congratulations. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Felicitări raportoarei pentru o muncă foarte bună. Am fost predecesorul dumneavoastră și recunosc mult din munca făcută în urmă cu doi ani. S-a spus foarte mult despre încredere. Încrederea cetățenilor a atins culmile uh, sau în fine opusul, uh, și anume este mai scăzut decât niciodată. În același timp, nici noi nu avem încredere în cetățeni. Părem să ne temem că să arătăm uh, ce muncim. Și în toate cele trei instituții nu există în continuare o cultură a deschiderii și transparenței. Există o cultură a secretului și a încercării de a publica cât mai puțin. Și știu despre ce vorbesc pentru că uh, de foarte multe ori am încercat să am acces la uh, documente și asta m-a adus și în fața instanțelor din Luxem, în fața curții din Luxemburg de două ori. De asemenea, trebuie să uh, ne dăm seama că transparența este regula, este legea și părem să uităm asta. Uneori spunem, da, asta nu trebuie să publicăm sau asta pentru că nu ne place, e puțin ciudat avem nevoie de un spațiu de reflecție, însă transparența este o obligație legală. Dacă nu vrem transparență, secretul trebuie să fie justificat. M-am referit la rezoluția din urmă cu doi ani uh, și pe care am avut onoarea să o pot redacta. Um, urmarea acestei rezoluții a fost uh, foarte uh, slabă. În ceea ce privește transparența la trialoguri, practic facem un pas înapoi față de textul adoptat în 2014. Aveam o mai, o mai mare tendință să fim transparenți în 2014. Acum, în 2016, încrederea cetățenilor este mai scăzută și noi vrem să fim mai puțin transparenți. Câteva lucruri pe care ar trebui să le facem să numim un ofițer al, pentru transparență în toate instituțiile, inclusiv în Parlamentul European și președinția acestui for a refuzat să facă asta. Apoi un plan de acțiune, ajung la final, domnule președinte, și apoi avem nevoie de reguli pentru clasificarea documentelor și o procedură mai ușoară pentru a uh, obiecta față de aceste tipuri de clasificări. Mulțumim în numele GUE NGL, doamna Albiol Guzman. Un minut, vă rog. Un exemplu pentru a putea evalua gradul de transparență în Uniunea Europeană. Aici am declarația pe care trebuie să o semnăm pentru a intra în sala secretă unde se păstrează documentele pentru, în legătură cu TTIP. Este aici, se menționează normele pentru consultarea informațiilor clasificate secrete. 1. Să asigurăm securitatea documentelor secrete. În niciun caz, prin nicio acțiune sau omisiune, să permitem ca persoanele neautorizate să aibă acces la aceste informații. În al treilea rând, să nu reproducem aceste informații secrete și când semnăm această declarație, ni se amintește că uh, se va acționa disciplinar împotriva noastră și chiar penal. Așadar, ni se arată, arată niște documente, dar trebuie să jurăm că păstrăm liniște uh, în, în, în fața unui atac fără precedent în fața uh, față de drepturile noastre care se negociază cu Statele Unite atunci când multinaționalele redactează un acord pentru propriile lor interese. Ni se impune liniște. Noi vrem un referendum pentru ca poporul să se exprime în legătură cu acest acord. Eh, gracias. Vă mulțumesc. În numele verzilor, domnul José María Tericabras. Uh, it's the, uh, it's the Greens IFA group. Este vorba de Verzi EFA. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport este o mare oportunitate pentru a apropia instituțiile europene de cetățeni. Transparența trebuie să fie o chestiune principală la nivel european. Grupul, Ver, grupul Verzi ale are Uh, consideră că este esențial să avem un comisar responsabil cu transparența. Uh, semnalăm trei elemente importante în acest raport. Punctul de acces unic la portalul instituțiilor europene. În al doilea rând, importanța publicării un număr cât mai mare de documente posibil prin internet. De asemenea, documentele legate de acordurile internaționale cu state terțe în domeniul comercial sau uh, de orice altă natură. În al treilea rând, registrul obligatoriu al lobbyiștilor care să identifice grupurile de presiune cu influență în reglementările europene. Uh, acest uh, raport îndeamnă Comisia să facă ca Europa să fie o referință în domeniul transparenței și mulțumesc doamnei Ferrara pentru munca sa. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru uh, acest uh, discurs în uh, uh numele uh, grupului Verzi EFA. În numele grupului FDD, domnul Gerald Batten. Mulțumesc, Richard. Îmi face întotdeauna plăcere să te văd în scaunul președintelui. Uniunea Europeană vorbește mult despre democrație, transparență, și asta înseamnă că activitatea sa ar trebui să fie deschisă privirilor cetățenilor pe care se pretinde că îi recunoaște, pe, pretinde că îi reprezintă. Apropo de TTIP, uh, un acord comercial între Statele Unite și Uniunea Europeană, acest acord este negociat în secret și eurodeputații nu, are, nu au niciun fel de cuvânt de spus în negocieri am primit până acum 20.000 de uh, scrisori uh, de la cetățeni uh, cu privire la acest tip. Hmm, practic vrem să vindem serviciile de sănătate corporațiilor americane. Apoi, în ce privește mecanismul de soluționare a litigiilor, acesta va permite companiilor private să dea în judecată guvernele în fața instanțelor dacă aceste guverne vor dori să protejeze cetățenilor intereselor, uh, interesele cetățenilor lor. Săptămâna trecută, președintele Obama a amenințat uh, poporul britanic dacă dorește să părăsească Uniunea Europeană uh, votând în felul acesta la uh, referendumul din luna iulie. Cum este posibil ca un președinte dintr-o țară terță să vină într-o țară a Uniunii Europene și să, te, și să ne amenință pe noi, cetățenii acelei țări, și primul ministru să se uite cum se întâmplă lucrul acesta și să nu facă nimic? Îți vine uh, să verși. Pur și simplu ar trebui să avem singur dreptul de a hotărâ dacă rămânem sau nu în Uniunea Europeană. Regatul Unit este, să nu uităm, un partener comercial foarte important al Uniunii Europene și se ignoră faptul că Statele Unite reprezintă unul din primii 10 parteneri economici pentru Uniunea Europeană și nu există un uh, contra, un acord uh, comercial cu Uniunea Europeană, deși între Statele Unite și uh, Regatul Unit există un astfel de acord. Deci suntem liniștiți în ce privește posibilitatea de a părăsi Uniunea Europeană din acest punct de vedere. Amenințările președintelui Obama reprezintă amenințări împotriva noastră a tuturor. Oamenii din Regatul Unit trebuie să înceteze să-și facă iluzii Uh, nu avem decât o relație de servilism cu Statele Unite, nu o relație privilegiată. În interesul uh, superior al poporului britanic este să părăsească Uniunea Europeană, să voteze deci în consecință la uh, referendumul din iunie. Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste cuvinte frumoase. Și acum îi dau cuvântul doamnei deputat Caterina Chinnici. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc doamnei Ferrara pentru munca desfășurată. Accesul la documente este un aspect fundamental al transparenței instituțiilor Uniunii Europene, lucru garantat în tratate. Din păcate, cetățenii se confruntă adesea cu greutăți în accesul la documente care vizează procesul legislativ al Uniunii Europene și cu posibilitatea de a înțelege anumite aspecte legate de activitatea administrativă din cauza lipsei unei abordări coordonate la nivel interinstituțional în acest domeniu. Propunerea de rezoluție de care se vorbește astăzi, care reiterează nevoia unei mai mari transparențe în activitatea instituțiilor și promovează un model de coerență la nivelul principiilor cele reglementează accesul la documente merge în direcția corectă. În perioada aceasta de criză de legitimitate cu care se confruntă Uniunea Europeană, consider că garantarea dreptului de a afla și de a controla uh, care, sunt, uh, care este activitatea Uniunii Europene ar duce la creșterea încrederii cetățenilor europeni și le-ar permite să participe mai mult la uh, activitatea noastră democratică. De aceea consider că toate instituțiile Uniunii Europene ar trebui să ia măsuri în această direcție. Mulțumesc foarte mult! Și acum dau cuvântul lui Rohan Lerner, șase minute. Kiitos puhemies ja kiitos Ferrara hyvästä työstä. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnei Ferrara pentru buna muncă. Transparența este importantă când avem de a face cu decizii și fonduri publice, însă transparența nu este suficientă. Informația publică trebuie să fie și accesibilă. Un cetățean care caută informații despre UE, un jurnalist sau un reprezentant al unui ONG, nu poate să se bucure de transparența noastră dacă documentele sunt îngropate în spatele unor motoare de căutare mult prea complicate. Este loc de mai bine în toate instituțiile europene și mă bucur că acest lucru este luat în considerare în raportul Ferrara, care solicită și interfețe mai bune pentru a Uh, căuta documente. Bineînțeles că există și limite la transparență. Negocierea unor, unor acorduri, uh, cum este TTIP, uh, necesită ca anumite documente să nu fie publice întotdeauna, pentru că asta ne-ar pune într-o uh, poziție dezavantajată. Însă, transparența este un mod de a crește uh, încrederea în Uniunea Europeană, încredere pe care o avem, de care avem atât de mare nevoie. Mulțumesc și acum domnul López Achilar are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Motivul acestei dezbateri în plen este raportul anual în legătură cu accesul la documente în anii 2014-2015 un raport pe care îl salutăm și îl salutăm și raportoare și raportorii din urmă în legătură cu transparența procesului legislativ și al trialogurilor, pentru ca documentele relevante să fie publice și să se încerce transmiterea pe internet ale uh, dezbaterilor relevante. Însă acesta este doar un motiv aparent, pentru că, de fapt, este aici un protest împotriva pericolului uh, ca unele instituții să practice uh, simt cu ce te mândrești și îți spun de ce și spun, vă spune ce îți lipsește. Pentru că avem o carte a drepturilor fundamentale uh, care sunt ignorate de anumite instituții și vă reamintesc că este necesar ca Comisia și Consiliul să deblocheze actualizarea normei generale pentru transparență și acces la documente, blocată în toate mandatele anterioare și care este în continuare o chestiune nerezolvată. Vă mulțumesc, domnul Mamikins. Mr. President, Your Excellency, Ms. Euro, dear... Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, procesul de integrare europeană și construcția instituțiilor s-a bazat întotdeauna pe ideea democrației participative și a transparenței, cel puțin în principiu. De aceea ă, este ne salu- este cât se poate de salutar ca uh, publicul să aibă acces la uh, documente și faptul că nu se întâmplă asta um, nu ne onorează. Banca Centrală Europeană, Curtea de Justiție și toate celelalte instituții uh, trebuie și ele să fie transparente. Transparența în ceea ce privește actele delegate și negocierile privind uh, acordurile internaționale sunt cele foarte importante. Argumentele pentru această schimbare sunt simple. Cei care finanțează bugetul european merită să știe ce se întâmplă cu ei. În plus, un nivel mai ridicat de transparență ar avea un efect pozitiv asupra interesului publicului pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Thank you, uh, Mulțumim! Acum a venit momentul pentru procedura Catch the Eye. Începem cu domnul Caputo, vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Plus valoarea în procedurile administrative și legislative a instituțiilor Uniunii Europene față de ce se întâmplă în statele membre rezidă în special în punerea în aplicare a proceselor democratice de partajare. Mai multă cunoaștere cu privire la procesul legislativ și cu privire la cel administrativ, necesită reiterarea principiului accesului de plin la documente. Acesta este consfințit în Carta Drepturilor Fundamentale și apoi este consfințit și de jurisprudența Curții Europene de Justiție, uh, acolo unde se vorbește despre uh, lipsurile uneori de acces la uh, informații corecte pentru cetățeni din cauza clasificării documentelor uh, secrete. Definiția acestor documente este în continuă mișcare e, și uh, sunt documente care nu pot fi clasificate pentru că nu există un sistem unic de clasificare, de codificare e nevoie de mai multă transparență și în ce privește trilogurile și discuțiile cu ușile închise, pentru că lipsa de accesibilitate încalcă drepturile, încalcă principiul democrației reprezentative. Mulțumesc și acum domnul Notis Marias. Vă mulțumesc suntem spectatori și ne uităm la același film. Vorbim despre accesul public la documente, însă noi, ca eurodeputați, putem accesa documentele legate de tip, tip, tip doar dacă uh, semnăm un document special de confidențialitate și mergem într-o sală unde nu putem lua notițe și nu putem face fotocopii nu putem să publicăm conținutul documentelor legate de TTIP. Asta acum când congresmenii Statelor Unite nu au asemenea limitări, când eh, statele membre au acces la aceste documente. 700 de experți care lucrează pentru Congresul Statelor Unite au și ei acces la aceste documente. Este un acord pe care Obama vrea să îl eh, semneze foarte rapid și cred că este culmea democrației secrete. Despre ce transparență do- vorbiți, doamna comisar Iurova? Când Troica și bailout-urile încalcă Constituțiile naționale și ignoră rezultatele referendumurilor. Parlamentul este ales direct de, direct de către uh, cetățeni și trebuie să dea note atunci când vine vorba despre transparență. Vă mulțumesc. Acum, domnul deputat Antonio Marinho Pinto, un minut. Domnule președinte, caros colegas, permitam Domnule președinte, dragi colegi, în primul rând aș vrea să mulțumesc uh, raportoarei, colega noastră, doamna Ferrara. Transparența funcționării instituțiilor europene este esențială pentru a garanta credibilitatea sa în fața cetățenilor pe care noi toți îi reprezentăm aici. Această transparență implică și o facilitate a accesului la documente și la informații. Pentru că astfel se consolidează și democrația participativă opacitatea și dificultatea de a aplica transparența politică și administrativă sunt inamicii democrației și uh, vitalității instituțiilor publice. Este esențial să se faciliteze accesul la documente legate de TTIP, precum și accesul la toate documentele din trialoguri, pentru că Trebuie să facem ce avem de făcut și dacă facem ce facem, nu trebuie să ne ascundem. Mulțumesc. Domnul Iacovcici, un minut, vă rog. Ce Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru amabilitate. Aș dori să-mi exprim sprijinul pentru textul doamnei Ferrara. Cred că obiectivul său este acela de a ne apropia de cetățenii Uniunii Europene și de a face ca activitatea noastră a Parlamentului European și a altor instituții europene să fie mai apropiată de cetățeni este cea mai bună cale pentru a le recâștiga încrederea. Fiindcă, dacă e să fim sinceri, proiectul Uniunii Europene are multe vulnerabilități, una dintre ele fiind excesul de birocrație. Nu trebuie să uităm de cuvântul transparență, dar mai ales nu trebuie să uităm de cuvântul deschidere. Cred că acesta e cel mai bun termen pe care trebuie să-l folosim. Cetățenii noștri trebuie să fie deschiși în fața cetățenilor și să le permită accesul la toate documentele de care aceștia au nevoie. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Lefis Costas Crisoguros, vă rog. Mm, accesul cetățenilor la documente care sunt la dispoziția instituțiilor comunitare este de importanță vitală. Confidențialitatea documentelor ar trebui să fie o excepție și nu o regulă. Asta spune regulamentul și corespunde interpretării din jurisprudență. Însă, deseori, constatăm că instituțiile comunitare neagă accesul cetățenilor la documente și acest lucru încalcă principiul accesului public. Un exemplu este TTIP. Pentru că s-a publicat foarte puține informații, documentele fiind considerate confidențiale. Instituțiile europene trebuie să adopte o politică comună de acces public la documente pentru a consolida democrația participativă, democrația și răspunderea față de cetățeni. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează doamna Catrina Conecina. Vážená pani zpravodajko, děkuji vám za velmi povedenou zprávu Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă raportor, vă mulțumesc pentru un raport foarte bun. Înțeleg că a trebuit să fiți uh, diplomatică, deci uh, criticați uh, numai puțin Comisia și Consiliul. Poate că ați fost puțin prea amabilă. Eu cred că Parlamentul European face foarte mult în domeniul transparenței. Bineînțeles, mai este loc de mai bine. Însă, pe baza Um, raportul DM25 se referă la Comisie și la Consiliu. Și pentru deputați este dificil uneori să aibă acces la documente, de exemplu documentele TIP. Și mai este o luptă pe care trebuie să o ducem. Avem nevoie de documente pentru Comisia de Anchetă EMIS. Sperăm că instituțiile și Comisia vor fi uh, cooperante, dar sunt sceptic. Sceptică s-a, făcut această propunere de registru central pentru lobbyiști. Este esențial. În timpul negocierilor pentru TTIP au fost prezenți mai mulți lobbyiști decât uh, ONG-iști. Mulțumesc! Acum doamna Pimenta Lopez. Obrigat, domnul, mulțumesc, domnule președinte Cred că accesul public la documentele instituțiilor europene trebuie să fie asigurat. Este un principiu care permite să promovăm uh, construcția europeană, uh, să publicăm de asemenea și uh, elemente din TTIP, CETA și așa mai departe. Vedem că în cazul LuxLeaks, de exemplu, accesul la documente este limitat uh, la deputați. BCE, de asemenea, uh, dorește, refuză orice fel de control democratic și nu vrea să pună la dispoziție documente. E vorba de chestiuni legate de supravegherea bancară, chiar pentru deputații din Parlamentul European, după cum am văzut în Portugalia săptămâna aceasta. Și practica arată că transparența nu este decât un praf în ochi, care de fapt ascunde tot ce este esențial. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Iar acum, în numele Comisiei Europene, o să dau cuvântul doamnei comisar Jurova. Vă rog, aveți cuvântul. Members. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră și pentru susținerea transparenței cu care suntem absolut de acord. De altfel, nu este întâmplător faptul că cele trei instituții organizează un eveniment pe 2 mai împreună care să consulte publicul în legătură cu înființarea Registrului Transparenței și să atragă părțile interesante de, interesate de la Bruxelles și dincolo de Bruxelles. Așa cum v-am explicat, revizuirea uh, regulamentului 1039 din 2011 este în fața brațului legiuitor și Comisia este pregătită pentru a ajuta Parlamentul și Consiliul pentru a ajunge la un acord. Însă, indiferent de felul în care va merge acest proces, cererile actuale pentru acest regulament sunt compatibile cu articolul 41 și 42 al Cartei Drepturilor Fundamentale. Comisia va respecta uh, deciziile din instanțele europene în ceea ce privește documentele de încălcarea drepturilor în ceea ce privește statele membre. Comisia așteaptă să lucreze cu Parlamentul și Consiliul, cu Ombudsmanul, cu Autoritatea pentru Protecția Datelor Europene, cu organizații din societatea civilă și cu toți cei implicați pentru a putea pregăti regimul de transparență viitor. Comisia consideră că în acele domenii unde este de competența UE în ceea ce privește administrația, e nevoie de un cadru extins de reguli, principii și practici. Și tocmai în acest sens, Comisia este convinsă că trebuie să profităm de oportunitatea oferită de o legislație specifică pentru un cadru orizontal în ceea ce privește legislația administrativă orizontală în acest moment. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum dau cuvântul raportorului, doamna Ferrara. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc comisiei și colegilor care au intervenit. Le mulțumesc pentru susținere, la fel și raportorilor din umbră. Transparența este obiectivul pe care vrem să-l realizăm, dar în același timp este și instrumentul necesar pentru a depăși această distanță între cetățeni și instituții, pentru a-i implica mai mult pe cetățeni, asta în baza principiului de democrație participativă, pentru a spori încrederea care astăzi se cam destramă față de Uniunea Europeană. Am, în discuțiile cu colegii am auzit uneori că cetățenii europeni nu sunt interesați de anumite documente sau că nu le înțeleg. E posibil chiar ca și anumite informații să nu fie înțelese sau să nu suscite suficient interes, astfel încât cetățenii nu pot înțelege anumite lucruri datorită terminologiei tehnice sau a caracterului vast al informațiilor care sunt puse la dispoziție. Provocarea pentru Parlamentul European, dar și pentru Comisie și pentru Consiliu este o mai mare implicare a cetățenilor, punându-le la dispoziție informații mai clare și garantând astfel dreptul la informare pentru a lăsa la îndemâna lor să decidă ce anume să le suscite interesul și ce anume nu astfel încât informațiile să fie mult mai accesibile. Există încă dificultăți în a se orienta pe diversurile, diversele site-uri de web ale instituțiilor, de aceea și această solicitare de a crea un punct unic de acces pentru a facilita dreptul la informații. De asemenea, negocierile internaționale, precum TTIP, de asemenea, uh, <clears throat> suscită interesul cetățenilor datorită intransparenței și uh, a influenței lobiștilor asupra instituțiilor, care de asemenea creează un cadru de obscuritate. Eu sper că Parlamentul European se va baza și pe rapoartele din anii trecuți pentru a garanta astfel o mai mare transparență pentru cetățeni. Mulțumesc foarte mult!